Right, good morning, ladies and gentlemen. Uh, welcome to the meeting. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bun venit. Voi în începe reuniunea și de obicei când încep și cei care se află pe hol se grăbesc să intre în sală. V-aș ruga să fiți de acord să adoptăm ordinea de zi dacă nu aveți obiecții. Mulțumesc! Subiectul 2. Anunțurile președintelui. Vreau să vă informez că reuniunea noastră se transmite prin internet, iar pentru intervențiile prin microfon, atenție să acționați microfonul înainte de a vorbi pentru transmisii. Au fost uh, distribuite o serie de documente. Dacă aveți nelămuriri, puteți să vă adresați secretariatului. O conferință avem pe 4 septembrie cu ambasadorii, cu ocazia conferinței anuale șefilor delegației Uniunii Europene și uh, pe 7 septembrie la Bruxelles va avea acest loc această reuniune. Um, Marți, 4 septembrie, vom avea de asemenea o reuniune. De la 3 la 3.45, un schimb de vederi cu președintele Schulz, după aceea până la ora 6, schimb de vederi cu șefii de delegații și de uh, comisii. Elmar Brock, Michael Cashmar și reprezentantul EEAS. Avem și invitații din partea altor comisii la ora 18 va avea loc o recepție eh, oferită de președintele Schulz în cadrul contactelor bilaterale și regionale. Iar EEAS vine cu aproximativ 140 de ambasadori, șefi de delegații și participanți din partea comisiilor Parlamentului European și delegațiilor. Ca atare, doar șefii de comisii vor putea să participe. Dacă vor fi 140 de participanți, mă întreb care va fi sala, pentru că va trebui să fie o sală suficient de mare ca să putem să ne uh, reunim acolo. În ce privește negocierile în cadrul întâlnirilor tripartite? În ce privește cadrul financiar multianual? Există o propunere de regulament pentru Parlamentul European și Consiliul în ce privește asistența de microfinanțare pentru statele terțe. Primul dialog a avut luni la Bruxelles. Metin Kazak este raportorul nostru și, din nefericire, Metin nu este prezent în sală, deci nu vă putem oferi informații, dar când va veni Metin o să-i dau cuvântul. Iar în ce privește urgențele, preferențele comerciale pentru Pakistan, un regulament propus de Parlamentul European și Consiliu pentru a introduce asemenea uh, măsuri preferențiale pentru Pakistan. Primul întâlnire tripartită a avut loc pe 14 iunie la Strasburg și s-a ținut seama de o serie de amendamentele pe care plenara le-a adoptat în mai 2010. Încercăm să simplificăm lucrurile în ce privește inclusiv cotele tarifare și proceduri simplificate pentru uh, a înlătura anumite produse de pe listele preferențiale. Există unele divergențe Parlamentul nu înțelege poziția Consiliului pentru a înlătura anumite condiții în legătură cu aceste preferințe pentru Pakistan, fără să impună Pakistanului restricții în ce privește utilizarea unor materii prime în articole produse. Eu înțeleg mai puțin despre ce este vorba aici, sper că dumneavoastră înțelegeți mai mult, spune președintele. Bun. Dar uh, nu s-a căzut de acord în întâlnirea tripartită și probabil că aceste reuniuni se vor prelungi foarte mult. Dorește cineva să comenteze cele spuse? Nu, se pare că nu. <laughs> Slavă Domnului! Subiectul numărul 4 este vorba despre controlul exporturilor, transferului, brokerajul și tranzitul Uh, articolelor cu dublă utilizare și avem un raportor pentru acest subiect, Christopher. Mulțumesc foarte mult. Deci uh, acum ajungem să discutăm la subiect. Dar uh, mă voi servi de limba maternă, suedeza. At least for anybody who wants to follow. În cazul în care cineva dorește să urmărească intervenția mea, Bun, în legătură cu această propunere, v-am uh, mai spus și la ultima întâlnire. Este vorba că există liste întregi cu articole cu dublă utilizare și trebuie să urgentăm puțin încheierea acestor liste. Este nevoie de actualizarea ei pentru că întâmpinăm adesea probleme cu aceste produse. Este vorba despre o procedură în care la un moment dat anumite țări sau persoane pot fi sancționate uh, pentru că nu au respectat întru totul regulamentele și pentru că de fapt uh, suntem în plină revoluție tehnică și uh, aceste articole adesea sunt creații noi și trebuie actualizate listele, dar trebuie să ținem seama și de condițiile de competitivitate pentru că există multe întreprinderi tineri care acționează în acest domeniu și nu ar trebui să fie dezavantajate doar pentru că alte țări își actualizează listele mai repede decât o facem noi în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea această propunere legislativă ar trebui să fie adoptată cât mai repede, pentru că nu există conflicte politice în legătură cu această chestiune. Acest lucru a devenit evident și în timpul discuțiilor cu Consiliul. Totul a demonstrat că este vorba despre detalii tehnice care trebuie să fie perfectate și am greși dacă în munca noastră legislativă ne-am împiedicat de aceste detalii tehnice. Pentru că este vorba despre faptul că uh, nu trebuie să sufere competitivitatea europeană uh, datorită întârzierii actualizării. Eu cred că este foarte important ca în această activitate și în viitor, cu ocazia unor revizuiri viitoare, să ă, ne putem baza pe un sistem eficient și transparent. Și acesta este, de fapt, ă, principalul cel ă, în munca mea. Parlamentul European trebuie să creeze garanții pentru un control general, dar nu pentru o microsupraveghere a diverselor specificații tehnice. Tocmai de aceea, eu cred că propunerea inițială a Comisiei este bună, se pare că și Consiliul este de aceeași părere și dacă nimeni nu are obiecții serioase, cred că am putea eh, să punem capăt acestui micromanagement al Parlamentului bugetului și să ne concentrăm pe controlul de ordin general. Aceasta este părerea mea. Mulțumesc, Christopher. Thank you very much. Thank you for the report. Francesca. Mulțumesc pentru această prezentare. Cred că există două principale aspecte. Ai menționat probleme care se pot crea pentru industria producătoare, dar sigur trebuie să ținem seama și de condițiile de securitate. Trebuie să fim ca atare foarte precauți și cred că ar fi posibil și este chiar vital să avem aceste liste pe țări sub forma unor acte delegate, astfel încât Comisia să poată să acționeze cât mai repede în ce privește exportul sau restricționarea exporturilor uh, unor asemenea uh, produse cu uh, dublă utilizare care uh, trebuie să ajungă pe piață. Trebuie să existe posibilitatea unei verificări ex ante. De aceea trebuie să cunoaștem uh, reglementările de bază pentru a uh, face analizele înainte ca aceste uh, produse să fie introduse pe piața noastră. Ehm, pentru că altfel anumite produse pot să fie mutate de pe o listă pe alta fără să știm exact ce prevăd reglementările ehm, fără să știm care sunt condițiile ehm, în care noi acordăm comisiei aceste acte delegate. Deci acesta este un comentariu din partea verzilor vis-a-vis -vis de acest subiect. Altcineva care dorește să intervină? Constat că nu. În cazul acesta dau cuvântul Comisiei domnului Paolo Gazotti. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru excelenta analiza acestui dosar. Așa cum spuneați și dumneavoastră, pentru acest eh, regulament trebuie să ne mișcăm rapid. Și trebuie să ne asigurăm că exportatorii noștri se pot eh, bucura de actualizarea acestor regimuri cât mai curând. Am doar Câteva comentarii legătură cu amendamentele depuse. În primul amendament văd că vă referiți la furnizarea de informații către comisie. Din acest punct de vedere trebuie să spunem că comisia consideră că textul regulamentului ar trebui să urmeze formatul care a fost convenit uh, în uh, înțelegerea interinstituțională și de aceea ar trebui să păstrăm acea formulare din uh, considerentul 9 ca formulare standard. La amendamentul 2 credem că este o idee bună se demonstrează o mai mare coerență în varianta Parlamentului și o putem sprijini această propunere. La amendamentul 3 mm, credem că nu este neapărat nevoie de acest amendament, mai ales pentru că delegarea puterilor poate fi oricând revocată Acestea fiind spuse, sigur, înțelegem nevoia Parlamentului de a fi informat cu regularitate în legătură cu actele delegate. Avem în regulamentul de bază obligația de a raporta la fiecare trei ani în legătură cu uh, punerea în aplicare a regulamentului și în cadrul acestui uh, proces de raportare put, putem să uh, adăugăm uh, un raport către uh, comisie la fiecare 5 uh, ani. Și în legătură cu întrebarea din partea verzilor, condițiile ca un produs să fie inclus, ca un produs să fie inclus pe listă sau eliminat, aici trebuie să ne supunem uh, deciziei privind uh, regimurile, decizie care stabilește practic obligațiile statelor membre și nu ale Uniunii la acest nivel. Deci Comisia nu poate dispune în legătură cu aceste articole uh, care sunt enumerate pe listă, dar cere statelor membre să respectă conformitatea prestabilită. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Văd că unul dintre raportorii din umbră dorește să comenteze. Doamna Șoache. Da, îmi cer scuze că am întârziat, domnule președinte. Cred că Aș, aș dori mai înainte să felicit raportorul și să pun câteva întrebări comisiei. Una în legătură cu procedura. Au existat consultări în legătură cu o carte verde pentru care termenul limită era 21 octombrie 2011. Aș fi vrut să fac câteva propuneri, dar acea uh, acel document nu a mai apărut, uh, nu, nu s-a mai întâmplat nimic după aceea. Și înțeleg că lucrurile se petrec atât de rapid încât uh, dacă noi nu urgentăm procedurile, pierdem timpul, pierdem ocazia și acest uh, lucru este un semnal pentru uh, societatea civilă care s-a ostenit să contribuie la acea cartă verde. de aceea poate că ar trebui să ne uh, preocupăm și să angajăm pe cineva, pentru că înțeleg că există un, un post vacant care să se ocupe tocmai de aceste lucruri. În ceea ce privește tehnologiile cu dublă utilizare, aș vrea să știu dacă n-ar, fi, n-ar mai fi loc pentru o categorie de produse care nu au utilitate militară, dar care pot fi folosite în oprimare socială, de exemplu instrumente de monitorizare, echipamente de monitorizare, tehnologie de uh, acest tip care permite regimurilor opresive să identifice opozanții, să-i găsească, să-i urmărească să le uh, um, monitorizeze comunicațiile și așa mai departe. Din păcate, acest tip de tehnologie contribuie la uh, oprimare și uneori este produsă și exportată din Europa, din, uh, din uh, Uniunea Europeană. Ar trebui să găsim care sunt aceste tehnologii, aceste sisteme uh, care nu au dublă utilitate, ci singura utilitate, uh, aceea de a urmări și de a oprima. Și aș mai pune o întrebare în legătură cu evaluarea și punerea în aplicare a acestui regulament, pentru că e un domeniu în care lucrurile se schimbă constant, se schimbă tot timpul și ceea ce este adevărat acum, luna viitoare, s-ar putea să nu mai fie valabil și la, aici ar trebui să ne gândim la evaluarea țărilor ter, terțe al, a tehnologiilor. Pentru moment, punerea în uh, practica restricțiilor comerciale ține adesea de nivelul statelor membre. De aceea ar trebui poate să avem o entitate care să se asigure că aceste uh, restricții sunt puse în aplicare de o manieră uniformă. Mulțumesc. Doamna Șache, aș spune și eu ceva. În Marea Britanie am uh, văzut acest lucru. E vorba de capacitatea companiilor de a uh, sparge uh, conturi, uh, de a uh, monitorizat computere și așa mai departe. Asta nu ține numai de țările terțe, se întâmplă și la noi. Am să dau acum din nou cuvântul uh, raportorului, domnul Fielner. În ceea ce privește dubla utilizare, a... Uh, eu nu pot răspunde la întrebarea cu privire la uh, Carta Verde. Și n-am de gând să repet ce am spus deja, dar sunt în general de acord cu dumneavoastră. Ați spus întrebări foarte interesante cu privire la uh, corpul acestui regulament privind dubla întrebuințare. Dar în acest moment, în acest raport, ne concentrăm asupra unui singur lucru. Să ne asigurăm că avem o punere în aplicare rapidă și eficace. Sunt de acord, aveți dreptate că o tehnologie luna aceasta poate să fie total uh, uh, modificată luna viitoare și este un punct de vedere viabil, dar nu putem folosi procedură legislativă pentru a rezolva această problemă, pentru că aceasta este foarte îndelungată. Înțeleg care este diferența între o listă de produse și specificațiile tehnice în sine, dar deocamdată avem nevoie de această listă mai întâi. Există, sigur, argumente viabile cu privire la conținutul acestui regulament și sper că vom reveni la asta. Însă, în acest raport, eu mă concentrez asupra unui proces transparent și rapid de punere în aplicare. Asta vreau să spun. Nu știu, poate Comisia uh, va reveni pentru a răspunde la aceste întrebări, dar pentru că nu au răspuns uh, nici prima dată, poate profită de această ocazie și ne răspund acum. Comisia. Da, domnule președinte, vă pot spune că salutăm uh, Salutăm uh, uh, sugestia com comisiei noastre de a înființa un post pentru uh, special care să se ocupe de această problemă. Uh, noi avem o întreagă echipă care face acest lucru deocamdată. În ceea ce privește punerea în aplicare și monitorizarea și evaluarea, încercăm să tratăm acest lucru în acea carte verde. Ea constituie baza consultărilor în urma cărora Comisia va pregăti un raport către dumneavoastră în legătură cu punerea în aplicare a regulamentului și acolo vom enumera idei și propuneri noi. După cum știți uh, deja, și Comisia este de părere că se poate îmbunătăți uh, procesul de punere în aplicare a acestui regulament. Și un alt aspect care are ieșit clar din Cartea Verde este că trebuie să ne asigurăm că piața unică funcționează corect uh, în ceea ce privește aceste articole cu dublă utilizare, pentru că există destul de multe divergențe încă în punerea în aplicare și acest lucru poate duce la distorsiuni de genul uh, celor care fac ca anumiți, uh, anumite persoane dubioase să ajungă să uh, achiziționeze aceste produse cu dublă utilizare. E un lucru pe care dorim să-l împiedicăm. În ceea ce privește calendarul, sperăm că înainte de sfârșitul anului vom putea vedea un o formă finală a unei unui aviz al Comisiei în legătură cu această cartă verde. Vom uh, transmite uh, către dumneavoastră și raportul uh, pe care suntem obligați să-l întocmim la fiecare trei ani în legătură cu punerea în aplicare. dacă este nevoie să facem uh, acest lucru într-un mod mai coordonat la nivel european, putem discuta, putem include și uh, vederile statelor membre. Sigur că e nevoie de orientări politice și vom încerca să vedem ce putem face. În ceea ce privește evoluția rapidă a tehnologiei, este un lucru pe care dorim să-l includem în regulament. Vom să facem în așa fel încât să schimbăm anexele chiar de două, trei ori pe an. față de o dată până acum. 22 iunie, deci termenul pentru amendamente, spune președintele, 11 sau 12 iulie vot în comisie și în plenară vot în plenara din noiembrie. Următorul punct uh, al delegației ad hoc către Peru și Columbia, din păcate nici Bernd, nici Mario nu sunt uh, aici, așa că propun să amânăm acest uh, punct. Punctul 6 acum, acordul uh, CE-Israel, evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale, CAA, protocol adițional la acordul euro-mediteranean. Înțeleg că, de fapt, avem un acord și mă întrebam Cine ar dori să ia cuvântul din partea grupului pe această temă? PP-ul nu are pe nimeni în sală. A, mă iertați. Mă iertați, aveți cuvântul. Well, uh, Mr. President, thank you very much. Domnule președinte, Vă mulțumesc foarte mult. Există o scrisoare consemnată de președintele Moreira și Elmar Brock. Acest subiect a fost dezbătut și în Comisia AFET. Însă aș dori să spun că e nevoie de interpretarea textului și anume ce înseamnă în primul aliniat următorul fapt. Ce fel de asigurări obligatorii din punct de vedere legal se pot da Parlamentului European astfel încât să ne asigurăm că uh, competențele autorităților din Israel, care apar la articolul 9, rămân așa cum se spune în text. Această chestiune legată de legalitate. Pentru ea avem nevoie de clarificări pe viitor. Ce înțelegem prin obligatoriu din punct de vedere juridic? Bineînțeles, există deja un acord de asociere între Israel și Uniunea Europeană. Prin intermediul acestui acord au loc schimburi comerciale între Israel și Uniunea Europeană și există și un fel de aranjament tacit, un mecanism prin intermediul căruia autoritățile din Uniunea Europeană pot să controleze produsele care vin fie din teritoriile ocupate, fie din teritoriile anexate, care nu sunt recunoscute de Uniunea Europeană. De aceea, acest tip de aranjament probabil va fi valabil și în acest caz. Însă chestiunea e aceasta, ce înțelegem prin obligatoriu din punct de vedere juridic? Vom da comisia în judecată dacă noi considerăm că această obligație care apare aici nu este respectată? Cred că avem nevoie de clarificări în acest punct și dorim să vedem cum putem să tratăm această problemă atunci când vom primi răspuns la întrebarea pusă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Socialiștii au pe cineva care dorește să ia cuvântul? În legătură cu CAA. Ceream acum grupurilor să facă comentarii, dacă au. Sau doriți să trec la liberal și apoi să mă întorc la socialiști? Da, mulțumesc, spune domnul Lange. Ieri am încercat să negociem un compromis Bineînțeles că ne dorim în practică să avem un sistem obligatoriu și de aceea apar acele cuvinte acolo, obligatoriu din punct de vedere juridic. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Șache. Grupul nostru da, se pregătește de vot. Înțelegem că există anumite chestiuni care trebuie clarificate, la care așteptăm un răspuns și noi am formulat întrebări. Ne îngrijorează această întârziere și trebuie cu toții să ne întrebăm ce înseamnă această întârziere pentru credibilitatea Parlamentului European. Înțelegem care sunt sensibilitățile care intră în joc, dar această discuție e una diferită. Pe mine mă întristează și mă descurajează această cale pe care a luat-o procedura în acest moment. Mulțumim, spune președintele, doamna Keller, din partea verzilor. Mulțumesc, cu toții suntem mulțumiți de compromisul la care s-a ajuns. Întrebați ce înseamnă obligatoriu din punct de vedere juridic, bineînțeles că are de-a face cu dreptul internațional. Însă ce sunt asigurările obligatorii? Aceasta e de fapt chestiunea. Și atunci, da, această întrebare obligatoriu pentru ce? La ce? E nevoie de adăugarea acestor cuvinte aici, pentru că obligatoriu, de sine stătător, acest cuvânt n-ar însemna nimic. Noi am, put- am dorit să cerem și o amânare a termenului de depunere a amendamentelor, pentru că uh, dorim să mai spunem câte ceva, dar uh, ne mulțumește compromisul la care s-a ajuns. Ben, vrei să iei cuvântul din nou? Da, pe scurt. Noi nu tărăgănăm întregul, întregul uh, proces. Dacă s-a respectat toate condițiile de care e nevoie, atunci până în octombrie cel târziu se va vota asupra acestui text. Deci eu nu cred că vorbim de o amânare a procesului, ci de niște condiții foarte clare de care e nevoie pentru acest proces. Mulțumim, Bernd! Acest punct a fost discutat doar ca să se înregistreze că există acest semn de întrebare. Acest lucru nu înseamnă că PP-ul nu va fi de acord cu compromisul la care s-a ajuns și nu va vota în favoarea acestei scrisori. Mulțumim, poziția ECR e să vă mulțumim tuturor pentru felul cooperant în care s-a abordat această chestiune și noi mai avem anumite neclarități în ceea ce privește textul de la aliniatul 1 și nu ne vom, obiect, nu vom obiecta nimic cu privire la întrebarea orală, doar dacă aceasta va fi pusă pe lista de vot ne vom abține. Și aș dori să întreb comisia care e poziția ei. A, nu întâi cineva din partea GUE dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea GUE vreau să vă spun că și noi suntem de acord cu acest compromis la care s-a ajuns și această întrebare orală. În ceea ce privește dezbaterea pe care am avut-o acum, da, și eu aș spune, avem nevoie de mai multe clarificări în ceea ce privește chestiunile obligatorii din punct de vedere juridic. Trebuie să încercăm să clarificăm despre ce vorbim și nu să spunem că acum creăm din nou încă o zonă gri. Ne dorim să ajungem la o soluție și cred că această întrebare ne poate ajuta în acest sens. Mulțumesc, președintele. Tocmai vreau să dau cuvântul comisiei să vedem dacă poate să facă niște comentarii. Să vedem cum vede Comisia această chestiune legată de obligativitatea juridică? Și cred că domnul Monos îi va lua cuvântul. Doamna Munio, mai degrabă. În acest stadiu, Comisia a ascultat toate comentariile pe care le-ați făcut dumneavoastră și Odată ce primim întrebarea orală, vom fi pregătiți să răspundem până la sesiunea plenară. Însă nu cred că acum Comisia poate să clarifice limbajul pe care îl propuneți dumneavoastră prin intermediul unei întrebări orale. Așa că vom răspunde în cadrul sesiunii plenare. Mulțumesc! Mulțumim, mâine vom vota, doar ca să știți în ceea ce privește această întrebare orală. Doamna Keller are cuvântul. Dacă nu e posibil să fie acceptat compromisul, atunci va trebui să avem un vot suplimentar la paragraful propus de noi, aliniatul propus de noi, ce ar trebui să avem un vot asupra lui, dacă nu se ajunge la niciun compromis. Există un compromis? În ceea ce privește chestiunea legată de obligativitatea juridică, PP-ul se opune acestei obligativități. Probabil ne puteți clarifica procedura, dar dacă nu ajungem la un compromis, atunci noi vrem să avem un vot asupra acestui paragraf. PP-ul poate să ia cuvântul acum, dar eu am înțeles că nu sunt împotrivă. Domnule președinte, nu voi face decât să repet ceea ce am spus acum un minut. Vom vota nu vom obiecta în ceea ce privește cuvântul obligatoriu din punct de vedere juridic, ci doar am dorit să se înregistreze faptul că există această neclaritate. În următoarele etape ale procedurii vom vedea în cum vom acționa în funcție de răspunsurile date de comisie. Nu e ceva ce duce la căderea compromisului sau la acordului la care s-a ajuns. Președintele, înțeleg că s-a ajuns la un compromis și că asta e situația. Vom vota mâine. Bine? Bine. Acum Pernt este aici? Nu? Bent, ne întoarcem la punctul tău. Eu va trebui să plec în câteva minute. Îmi cer scuze. Deci vom vorbi despre delegația ad hoc în Columbia și Peru. Dacă ne-ai putea face niște comentarii și să ne spui ce s-a întâmplat acolo. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Va exista și un raport înscris și cred că la sesiunea din iulie vom mai discuta subiectul, mai mult atunci, ca astfel încât toată lumea să aibă posibilitatea să citească acest text scris. Însă vă voi informa pe scurt. A existat o delegație în Columbia și în Peru, o delegație foarte scurtă, o zi în Columbia, o zi în Peru și rezoluția asupra care am convenit și în comisie și și în uh, plenară a fost următoarea. Să le prezentăm toate acestea guvernelor din Peru și Columbia. Programele au fost uh, foarte, foarte pline. Am avut discuții cu uh, miniștrii pentru comerț din ambele ministere, am avut discuții cu societatea civilă, atât în Columbia cât și în Peru, iar apoi am purtat și discuții cu reprezentanții industriei din cele două țări. Am mai discutat și cu Parlamentul din uh, Columbia și cu Parlamentul peruan și am discutat și cu viceministrul de externe din Columbia și cu ministrul de externe din Peru. Iar apoi am discutat și cu ambii președinți, cu președintele Santos, Santos și cu președintele Umala. Pe parcursul tuturor acestor discuții, stimați colegi, eu și Mario David am prezentat rezoluția noastră. Le-am spus că avem nevoie de o foaie de parcurs obligatorie pentru consolidarea drepturilor omului, drepturilor angajaților, atât pentru Columbia cât și pentru Peru. Și pot să vă spun că pe parcursul tuturor acestor discuții, reacțiile au fost foarte pozitive. Am primit angajamente din partea ambelor guverne, explicit din partea ambilor președinți. Ambele guverne au rea reacționat pozitiv la cele spuse de noi. Președintele colombian a spus foarte clar că nu e nu doar dorește să... Nu e doar important că le-am cerut noi acest lucru și vor face ce am zis noi, ci vor încerca să depună eforturi și ei astfel încât situația din Columbia să se îmbunătățească. Reformele anunțate nu au reușit până acum să elimine problemele existente, uh, ele continuă, dar până la urmă eu cred că aceste angajamente pe care și le-au luat ambii președinți și ambele guverne, în care au spus că în uh, următorul timp vor uh, elabora o foaie de parcurs pe care o vom putea discuta apoi și apoi vom vedea ce modificări se vor putea face însă pot să spun că această delegație a fost încununată de succes pentru că am reușit să ne întâlnim cu foarte mulți membri ai Parlamentului, cu, mulți, uh, cu multe părți interesate care au reușit să ne informeze și și-au adus și ele aportul. Am avut o reacție foarte pozitivă atât din Columbia cât și din Peru. Mulțumesc! I'm just going to give the floor to Mrs. Vreau să-i dau cuvântul doamnei Keller și după aceea poate că domnul ambasador al Columbiei dorește să comenteze și Herman. Dar trebuie să predau acum conducerea ședinței. Doamna Keller, mulțumesc pentru acest raport. Călătoria a avut loc pentru că trebuiau să fie organizate niște audieri, care a fost atmosfera și în rândul deputaților în legătură cu acest acord. Au existat și formulări critici, ce anume s-a criticat atât în Columbia cât și în Peru. Mi s-ar părea interesant să aflăm acest lucru. Iar în ce privește societatea civilă, care era atmosfera în rândul reprezentanților societății civile în legătură cu acest acord. Și ați spus că uh, în curând va exista o foaie de parcurs. Cam când va exista? Anul ăsta? Anul viitor? Acestea sunt întrebările mele. Good morning, everybody. Helmut? Bună dimineața tuturor. Helmut. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș eh, avea două întrebări. Mulțumesc pentru această prezentare. Această călătorie a fost organizată eh, într-un timp destul de scurt la invitația celor două parlamente. Și pe mine mă interesează în legătură cu societatea civilă. Eh, cine au fost reprezentanții societății civile care au participat la audieri? pentru că uh, am avut dezbateri și aici în Parlamentul European și au fost cumva și reprezentanți ai familiilor unor victime sau uh, însărcinați cu apărarea unor victime care să fi participat la audieri și de asemenea reprezentanței populației indigene pentru a expune punctul lor de vedere în legătură cu acest acord? Și în ce privește foaia de parcurs, vreau să spun că există două uh, evoluții noi în săptămâna aceasta. Statele Unite uh, a formulat o acuză împotriva fostului general Santos și a președintelui Uribe, uh, că uh, ar fi colaborat cu mafia. Deci m-ar interesa dacă și asemenea cazuri au fost uh, discutate în cadrul audierilor și în săptămâna aceasta mai existat o victimă din uh, mișcarea sindicală. De aceea aș face trimitere și la o afirmație a procurorului general din Peru, din, al Columbiei se corectează vorbitorul, Uh, pentru că a fost invitat la ședința de săptămâna trecută la Strasburg și care a spus că în anchetele care se derulează în clipa de față la această instanță supremă s-a constatat că motivele pentru uciderea unor sindicaliști uh, au fost foarte diferite, că unii nu au fost uh, urmăriți uh, strict pentru activitatea lor sindicală. S-a discutat oare în cadrul audierilor și uh, această problemă? Mulțumesc. Domnule ambasador, doriți să reacționați la întrebările care au fost puse după prezentarea domnului Lange? Non, non, rien à dire. Ok. Uh, Bernd? Bernd, ai vrea să răspunzi tu? Da, sigur. Stimate colegi, stimați colegi, în discuțiile pe care le-am avut, ONG-urile nu au fost reprezentate, dar noi ne-am întâlnit cu reprezentanții ONG-urilor separat. În Columbia, uh, Uh, cu un număr destul de mare de reprezentanți ai unor universitari, dar și activiști pentru drepturile omului, reprezentanți ai presei. Cred că paleta organizațiilor a fost destul de completă, cu excepția sindicatelor și mai ales a sindicatului CUT. Și explicația este poate, și asta se leagă și de întrebarea doamnei Keller, că în Columbia acceptanța vis-a-vis -vis de acest acord este foarte mare. Aș spune că 90% din toți cei care sunt angajați politic într-un fel sau altul sunt de acord. Toate partidele, cu excepția unuia singur, Partidul Polo, uh, sunt de acord. Ca atare, reacția în Parlament a fost mai degrabă favorabilă sprijinirii acestei foi de parcurs, deși uh, majoritatea a spus nici nu mai e nevoie de o foaie de parcurs, eu cred că trebuie semnat acordul imediat. Ca atare, poziția generală era mai degrabă favorabilă cerințelor noastre și la nivelul societății civile. Un mare consens față de acordul negociat. După a, aceea, a, am mai avut contacte cu cele trei mari sindicate din Columbia. Aici există și poziții care din motive principiale sunt mai degrabă împotriva acestui acord comercial. Deci trebuie să acceptăm și această atitudine, chiar dacă eu personal nu o împărtășesc. Deci există la nivelul sindicatelor mai degrabă rezerve. Iar în Peru am avut de asemenea întâlniri cu reprezentanții ai societății civile în cadrul unui seminar organizat la o universitate și acolo au fost reprezentanți din diverse grupuri sociale și ca atare nici în Peru nu am auzit multe voci virulent potrivnice acordului sau unei foi de parcurs. Cred că în Peru acceptanța față de acest acord comercial este chiar mai mare decât în Columbia, după modesta mea părere. Singurul sector care în Peru are rezerve este sectorul lactatelor. Teama față de importul de produse lactate din Europa. Și cred că guvernul din Peru a realizat aceste rezerve. Iar noi, pentru produsele lactate, am stabilit perioade de tranziție foarte îndelungate pentru acest acord de liber schimb. Și eu cred că uh, Termenul cel mai îndelungat este de 17 ani după la intrarea în vigoare a acordului um, până când um, mă rog, produsele lactate vor putea să fie importate fără niciun fel de rezervă și guvernul uh, din Peru atunci va trebui eventual să ia măsuri de încurajare a producției proprii. Iar în ce privește întrebarea lui Helmut, reforma juridică, în Columbia, am vorbit cu uh, procurorul adjunct procurorul general adjunct și la Strasburg săptămâna trecută chiar cu procurorul uh, general, care nu, este, uh, nu ocupă această funcție de multă vreme. Există foarte multe bune intenții la nivelul procuraturii generale, iar faptul că sunt analizate și orizontal cazuri pentru că inițial se spunea că anumite cazuri eh, sunt uh, analizate uh, în diverse departamente ale procuraturii pe orizontală, ca să spun așa, mai ales în ce privește atacurile împotriva sindicaliștilor, reprezentanților lucrătorilor, uh, ele vor fi acum uh, anchetate la Procuratura Generală. Dar Sigur că noi trebuie să introducem această foaie de parcurs cu caracter obligatoriu pentru a vedea când trebuie să facem ce pași. Există și un raport în legătură cu impunitatea în Columbia și s-a constatat că există 1500 de cazuri de violență împotriva sindicaliștilor care nu au fost uh, anchetate uh, corespunzător și dacă acum uh, există noi demersuri juridice și aceste uh, dosare care sunt de fapt munți de dosare care s-au strâns încep să fie deschise și analizate, este deja o abordare logică, onestă. Sigur că ne-am dorit ca niciunul din aceste 1500 de cazuri să nu rămână nelucidat. Lucrurile încep să se miște, dar noi sigur că vom urmări foarte clar reperele pe care noi le stabilim în legătură cu rezolvarea acestor situații. Merci, euh, je crois que le rapport... Mulțumesc, cred că săptămâna viitoare va fi disponibil un raport și va fi distribuit și acum trecem la punctul 7 al ordinii de zi. Este vorba de extinderea comerțului bilateral în ce privește comerțul cu textile, în cooperarea dintre Uniunea Europeană și Uzbekistanul. Vreau să vă amintesc contextul înainte de a-i da cuvântul raportului nostru George Cutaș. Inter a adoptat un raport eh, interimar privind protocolul de schimb comercial între Uniunea Europeană și Uzbekistan. Ideea era uh, legată de uh, apelarea la o regulă 83, 81.3, 3, iar uh, Există o practică acestei comisii de a elabora asemenea rapoarte interimare la sugestia comisiei și plenara, după cum știți, a ținut curs de propunerea INTA. Procedura nu este încheiată și uh, președintele INTA uh, uh domnul Devin este, sper, prezent în sală. Este vorba de domnul Pison, dar uh, este pe drum, va veni. Iar din partea Consiliului, președinția daneză, Serviciul de Acțiune Externă este reprezentat cu domnul Maldonado. Sperăm că este în sală. Da, este prezent. Bun, deci acum îi dau cuvântul domnului Cutaș. Uh, mulțumesc, uh, mulțumesc domnule președinte, stimați colegi. Ehm, aș dori în primul rând să fac un pic de, să vă reamintesc, în afară de raportul interimar de care a menționat eh, domnul Jado, eh, noi de fapt am fost eh, sesizați, Parlamentul a fost sesizat și ni s-a cerut aprobarea pentru extinderea acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și Uzbekistan pentru comerțul cu produse textile. Ca urmare a acuzațiilor de exploatare a copiilor uh, uh, prin munca pe, în câmpurile de bumbac în Uzbekistan, s-au hotărât uh, la nivelul comisiei și a, a avut un raport interimar, așa cum vă amintiți, votat cu o mare majoritate, și am hotărât să amânăm aprobarea protocolului până, la, uh, până când Consiliul și Comisia uh, vor lua în considerare recomandările noastre, pe care aș dori să le reamintesc astăzi din nou. În primul rând, cel mai important lucru pe care l-am solicitat a fost acela că am, am dorit uh, ca și Consiliul și Comisia să solicite ca, Uzbekistanului să accepte Uh, o misiune de observare tripartită la nivel înalt, care să beneficieze de totală libertate de mișcare uh, în timpul, uh, în timpul în perioada de, de, de recoltare a bumbacului pentru a evalua aplicarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii. Al doilea lucru pe care l-am solicitat a fost faptul că am dorit să se examineze posibilitatea unei ă, inițierii unei anchete referitoare la retragerea temporară a preferințelor acordate în cadrul SPG. Nu în ultimul rând, am solicitat să se analizeze și să prezinte Parlamentului European o propunere legislativă privind un mecanism eficace de trasabilitate a bunurilor pentru obținerea cărora se folosește munca forțată a copiilor. În final, eh, am dorit să se reamintească autorităților eh, din Uzbekistan că în ciuda faptului că principiile drepturilor omului sunt incluse în textul Constituției Republicii Uzbekistan, și că Uzbekistanul a semnat și a ratificat majoritatea convențiilor ONU referitoare la drepturile omului, drepturile politice și drepturile copiilor, aceste acte juridice oficiale încă nu sunt efectiv implementate. Așadar, vreau să știu dacă, și de altfel asta este principala întrebare la care îmi doresc să aflu un răspuns, Uh, dacă ne puteți detalia uh, cum decurg discuțiile cu partea uzbecă și dacă există șanse reale, repet, șanse reale ca în toamnă, atunci când va începe recoltarea de bumbac, să avem o misiune uh, a Organizației Internaționale a Muncii în Uzbekistan. De asemenea, Vreau să știu în ce măsură Comisia a dat curs recomandărilor Parlamentului cu privire la posibilitatea inițierii unei anchete referitoare la retargerea temporară a preferințelor acordate în cadrul SPG, precum și la posibilitatea creării unui mecanism de trasabilitate a bunurilor create prin munca forțată a copiilor. Vă mulțumesc! Monsieur pour la Commission, je crois que les questions... Domnul Cuisseau, din partea Comisiei, cred că întrebările sunt clare. Vă dau cuvântul. Merci, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea înainte de toate să mulțumesc acestei comisii pentru că ne oferă ocazia de a veni să vă spunem ce am făcut pe aceste teme foarte sensibile, mai ales pentru că am promis uh, în fața dumneavoastră să acționăm, să facem Uzbekistanul să înțeleagă că nu are altă opțiune decât cooperarea în uh, această problemă. Am uh, pus presiune politică pe această țară, eforturile diplomatice concentrându-se asupra uh, sublinierii importanței cooperării cu autoritățile uzbece. Anul trecut, uh, serviciile comisiei au organizat la Tashkent o misiune comună cu Serviciul de Acțiune Externă. Am purtat uh, convorbiri cu reprezentantul Centrului Național pentru Drepturile Omului, cu Ministrul Muncii și Afacerilor Sociale, cu Serviciul Procurorului General și cu reprezentanța Băncii Mondiale și UNICEF. Comisia a transmis tuturor acestor interlocutori un mesaj ferm și am uh, făcut Uzbekistanul să înțeleagă că nu există altă opțiune decât cooperarea. Acest mesaj a fost uh, repetat la Consiliul de Cooperare Uniunea Europeană Uzbekistan și la uh, acesta fiind uh, cea mai importantă reuniune anuală între noi. A urmat o întâlnire organizată de ambasadorul uh, Uniunii Europene la, uh, în Uzbekistan, o reuniune a ambasadorului uzbek aici, la Bruxelles, și lucrările au continuat în același spirit. Uzbekistanul a decis ulterior în cadrul unei întâlniri instituționale pe care am avut-o pe tema comerțului și investițiilor, să organizeze o conferință privind aplicarea convențiilor Organizației Internaționale a Muncii în ceea ce privește munca uh, munca copiilor. Această Uh, la această reuniune uh, a participat uh, Serviciul de Acțiune Externă și am constatat că Uzbekistanul a luat problema foarte în serios. Noi am jucat rolul de, de facilitator, iar în, atât în cadrul acestei conferințe, cât și în cadrul conferințelor anexe care au avut loc la nivel ministerial. Am contribuit la deschiderea unei noi căi de comunicare cu, între Uzbekistan și Organizația Internațională a Muncii. Și uh, am constatat că există o cooperare efectivă uh, între cele două părți. Uzbekistanul trebuie să accepte o misiune de inspecție uh, la fața locului în uh, toamnă. În ianuarie, reprezentanța Uzbekistanului la ONU a adresat un a emis un răspuns verbal exprimând dorința acestei țări de a uh, relua relațiile cu OIM uh, și de a respecta uh, prevederile referitoare la vârsta uh, minimă a lucrătorilor. În paralel, Comisia a urmărit foarte atent evoluțiile conferinței anuale a uh, OIM, care a avut loc uh, la sfârșitul lui mai până la uh, mijlocul lui iunie. Nu s-a ajuns la nicio concluzie în cadrul acestei conferințe cu privire la cazul Uzbekistanului și problemele legate de uh, munca copiilor. Nu s-a menționat pur și simplu această problemă. Trebuie să spun că Comisia, printre acțiunile pe care le-a desfășurat, a instaurat și un program de asistență pentru uh, reforma agricolă în Uzbekistan, acest lucru fiind foarte important în măsura în care modernizarea agriculturii contribuie, știm cu toții, la eradicarea muncii în rândul copiilor. Acest program uh, care va fi lansat în acest uh, an are o valoare de 10 milioane de euro, sumă substanțială. Și pentru a răspunde la întrebarea adresată de domnul uh, europarlamentar, uh, noi credem că Uzbekistanul a făcut eforturi reale în ultimele șase luni și a răspuns presiunii comune a Parlamentului prin intermediul acelui raport interimar și Comisiei. Este esențial să menționez și acest uh, și faptul că Uzbekistanul a adresat un mesaj OIM-ului la Geneva spunând că acceptă misiunea de evaluare la fața locului care va fi desfășurată la următoarea recoltă a bombacului. Această misiune va fi organizată în strânsă legătură cu autoritățile acestei țări, dar principiile sunt deja stabilite. Trebuie acum să vedem cum punem în aplicare această uh, misiune la modul concret. În ceea ce privește preferințele generalizate, sistemul de preferințe, știți cum funcționează lucrurile. Comisia poate angaja acțiuni de anchetă și chiar să retragă preferințele doar pe baza unui raport uh, foarte uh, clar al uh, BIT care să spună că există o problemă gravă ce ține de munca copiilor în Uzbekistan. Și acest lucru se poate face la reuniunea anuală UE Uzbekistan. Putem demara o astfel de procedură, dar ea trebuie să se bazeze pe uh, rezultatele unei anchete. În uh, consecință, domnule președinte, domnule președinte, această misiune a fost, opțiune, a, a fost obținută, cred că eforturile comune ale Parlamentului și Comisiei au dat roade. Mulțumim. Acum, în numele Serviciului de Acțiune Externă, domnul Maldonado. Thank you, President. Well, I don't have much to add to what have been said by... Mulțumesc, domnule președinte. Nu am multe de adăugat la cele spuse de domnul de la comisie. Suntem de acord cu această abordare și am uh, muncit împreună cu comisia. Am muncit de asemenea cu președinția daneză. Așa că a fost într-adevăr o colaborare, o muncă comună și ne bucură foarte mult rezultatele. Acest lucru ne demonstrează că atunci când muncim împreună spre același scop, reușim să ajungem la rezultate și reușim să creștem încrederea și să îmbunătățim atmosfera cu țările în cauză, în acest caz Uzbekistanul. Scopul nostru este să contribuim la inițierea acestei misiuni de anchetă la următoarea recoltă a bombacului. Voi mai adăuga încă un element și anume la 19 iulie va exista un comitet de cooperare cu Uzbekistanul la Tashkent și acolo plănuim să rediscutăm acest subiect, astfel încât să putem să primim mai multe detalii în ceea ce, urme, ce privește pașii ce trebuie luați. Mulțumesc! Monsieur, je vois que nous... Mulțumesc! Văd că am uh, reușit să avem o veritabilă democrație europeană. Acum, înainte de a da cuvântul domnului raportor, uh, poate, poate trecem pe la raportorii din umbră și apoi domnul Cutaș poate reacționa și poate să tragă concluzii sau să adreseze noi întrebări comisiei. Cred că este un moment crucial uh, să purtăm această discuție având în vedere um, și rezoluția pe care am adoptat-o. Este o perioadă destul de tulbure în Uzbekistan și nu cred că um, schimbările în bine în Uzbekistan sunt chiar substanțiale. Pentru că încă în primăvară um, au existat lucrări um, ale câmpului uh, pentru cultivarea bumbacului și au fost folosiți și copii. Asta demonstrează că lucrurile nu s-au schimbat substanțial și mi-e teamă că uh, la fel va fi și în toamnă și e vorba de două milioane de copii care sunt forțați să muncească pe plantațiile de bumbac. Este o situație inacceptabilă. Am citit de altfel destul de mult despre acest domeniu și s-a spus că uh, nu există um, uh, opinii care să se contureze foarte clar. Se spune că um, de asemenea că guvernul uzbek nu va accepta niciodată o asemenea misiune tripartită independentă de observatori. Deși noi ne dorim ca această misiune să poată să se miște, deplaseze fără restricții în această țară. Aceasta este poziția Parlamentului European și sperăm ca și Comisia și Consiliul să o sprijine faptul că guvernul um, deja dă semne că nu va accepta o asemenea misiune face din uh, documentul nostru de, de fapt uh, un act care nu uh, va mai putea avea valoare. Uh, eu cred că trebuie să milităm în continuare pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului. Este parte a această strategie și deocamdată semnele modificării nu sunt convingătoare din punctul meu de vedere. Cred că eforturile trebuie să fie mult mai serioase din partea noastră pentru a determina guvernul să nu-și accepte doar propriul mecanism de uh, supraveghere, ci această misiune la nivel înalt tripartită de observatori care să poată să accepte acționeze în anul, încă de anul acesta. Altfel, nu ă, ne lovim decât de promisiunea ale acestui guvern, cum s-a întâmplat și până acum, de reuniuni, conferințe, de vorbe goale cu aceste prilejuri și situația la fața locului să nu se schimbe ă, pentru copii. Și e inacceptabil din punctul nostru de vedere. Thanks. Um, indeed, the progress that the Commission da, sună bine um, ceea ce spunea Comisia, însă trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, lucrurile stau chiar așa. În legătură cu această misiune vreau să uh, sprijin uh, din punctul de vedere al uh, colegului Murphy pentru că dacă guvernul Uzbekistanului nu va fi de acord cu această misiune, atunci uh, vor apărea suspiciuni. Dacă misiunea va avea loc, va trebui să vedem uh, care vor fi rapoartele care vor urma și să uh, stabilim atunci ce pași urmează să mai facem. Mulțumesc! George Cutaș, dorește să interpelezi comisia, să discuți cu comisia sau dorești să tragi acum concluziile? Ai cuvântul. Uh, mulțumesc, uh, mulțumesc domnule. Mulțumesc uh, colegilor. Mă bucur că și Comisia are un punct de vedere pozitiv. Îmi doresc ca ceea ce a spus într-adevăr să se concretizeze în această misiune, însă, ca și colegii mei, îmi rezerv am o rezervă față de, de, de guvernul Uzbekistan că va accepta această uh, misiune în toamnă și de aceea, pentru că timpul este foarte scurt, uh, aș ruga uh, Comisia uh, să demareze practic uh, din nou acest dialog și să încerce să avem această confirmare a acceptului unei misiuni a Organizației Internaționale a Muncii uh, uh, în toamnă. Uh, cred că uh, este evident că noi, ca și Comisie, nu ne vom da acceptul dacă nu vom avea acest raport. Uh, așa cum am spus, uh, îmi doresc uh, să avem, să avem un raport favorabil, dar atâta timp cât nu ai un partener de dialog cu care, într-adevăr, să, să, să încerci să găsești o soluție, cred că va fi foarte greu. Însă, însă uh, îmi doresc, uh, așa cum am spus, să, să, să finalizăm și să avem uh, un raport pozitiv. Plec de la premiza că, în final, guvernul uzbek va înțelege acest lucru și că va fi de acord cu această misiune. Mulțumesc! La Commission et le... Comisia și Serviciul de Acțiune Externă, mai întâi Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem de acord cu toții pe principiu. Principiul misiunii este acceptat. Modalitățile concrete de lucru trebuie convenite, dar Uzbekistanul și-a exprimat clar dorința de a primi o astfel de misiune. Am luat notă de uh, intervențiile dumneavoastră. Nu știm dacă va fi o misiune tripartită sau nu, la ce nivel va avea loc, o să vedem, dar vom urmări această problemă, vom continua să punem presiune pe uh, partenerul uzbek și pentru noi este foarte important că experții BIT vor putea să meargă la fața locului și să constate care sunt faptele. O să vedem ce se întâmplă în continuare și vă vom uh, ține la curent uh, de fiecare evoluție ulterioară. Mulțumesc. Domnul Mana, uh, McDonaldo? We know up to now Mulțumesc, domnule președinte. Din câte știm până acum, principala contestați în ceea ce privește raportul și rezoluția de la Geneva are de a face cu această utilizare a copiilor la recoltarea bumbacului. Până acum funcționează, îmi pare rău, nu știu ce s-a întâmplat. Voi o voi lua de la început. Din câte știm noi, urmărind rezultatele și concluziile din uh, Comisia din cadrul OIM din Geneva, principala problemă în Uzbekistan e folosirea muncii forțate a copiilor pe parcursul recoltării bumbacului, adică între lunile septembrie și noiembrie. Am ținut cont de faptul că europarlamentarii au uh, menționat faptul că acești copii sunt uh, folosiți și în alt uh, sezon. E important pentru că orice misiune de monitorizare și despre aceasta ne-a vorbit și OIM-ul, despre această misiune care să aibă loc pe parcursul recoltării bumbacului. De aceea acest element este important. Apoi, cât despre tipul de misiuni. E adevărat ce s-a spus de către onorabilul europarlamentar, că rezoluția vorbea despre o uh, misiune de monitorizare la nivel înalt. În cadrul OIM atunci când se ajunge la implementarea unei convenții, există diferite tipuri de misiuni. Un element pe care l-a tot folosit guvernul Uzbekistan e următorul. Spuneau că ei nu înțeleg de ce OIM a cerut cel mai înalt nivel de misiune de monitorizare în loc să accepte o misiune mai tehnică. Pentru că există și asemenea misiuni care apar în procedura de implementare a unei convenții. În această situație, ce am încercat noi să facem? Am încercat să facilităm găsirea unei soluții pentru o misiune de monitorizare. Definiția acestei uh, misiuni trebuie să fie decisă de OIM și de guvernul din Uzbekistan. Scopul nostru ar fi să monitorizăm situația de pe timpul recoltării bumbacului, pentru că trebuie să stabilim dacă se folosește munca forțată a copiilor sau nu pe parcursul acestei recolte. Acesta este elementul cel mai important. Documentele trimise de guvernul din Uzbekistan vorbeau până acum despre misiuni de monitorizare, nu despre misiuni la nivel înalt sau misiuni tehnice. Toate aceste documente care au fost trimise la OIM. Dar cel mai important e, cred, să știm exact cum stau lucrurile acolo. În orice caz, mă conving și exemple din trecut că nu mai tehnocrații pot să um, evalueze situația pe teren și dacă există sau nu muncă forțată a copiilor. Știm de la Organizația Internațională a Muncii, OIM, care este organismul care se asigură de implementarea convenției, dacă de la ei trebuie să știm dacă într-adevăr situația este așa cum bănuim sau nu. V-am zis că la 19 iulie vom avea o întâlnire la Tashkent și atunci vom discuta cu oficialii guvernamentali astfel încât să vedem care sunt pașii care trebuie urmați în această misiune de monitorizare. Știm că organizarea acestei misiuni de către OIM are următoarele elemente. Trebuie să se ajungă la un acord înainte de sfârșitul lunii iulie. Să vedem dacă această misiune poate fi organizată la timp și așa cum trebuie. Ce aș propune eu? Eu propun să așteptăm până atunci, să avem încredere în secretariatul OIM și în OIM în general și să așteptăm să ne spună dacă a avut loc această misiune de supraveghere, cum s-a desfășurat și care au fost rezultatele ei. Mulțumesc! Merci, monsieur. Euh, je... Mulțumesc. Eh, raportorului acestei comisii revine sarcina să decidă dacă vom continua sau nu. Mai dau o dată cuvântul. Domnul președinte, așa cum am spus, uh, din păcate timpul, timpul este foarte scurt uh, și ne presează. Uh, după cum știți, noi la jumătatea lunii iulie practic nu mai aveam activitate și Parlamentul intră în vacanță. Însă nu văd care ar fi altă soluție, vă spun sincer. Îmi pun speranțe că, într-adevăr, Comisia și Consiliul vor face ceea ce spun și, într-adevăr, vor Uh, vor încerca să explice guvernului uzbek că uh, altă soluție nu au. Uh, însă sunt total nemulțumit cu acest calendar. Din păcate, raportul nostru a fost votat anul trecut. Iată că am ajuns în luna iunie să discutăm, iar, iar recolta e în septembrie. Ce să spun mai mult de atât? Sper că, într-adevăr, uh, misiunea să aibă loc, pentru că este important, uh, uh, cel puțin, cred că ne-am explicat foarte clar că nu vom da un accept fără această misiune. Mulțumesc! Merci beaucoup. Euh, nous passons au point 8 de la... Mulțumesc. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, iar titlul ne determină să trecem la treabă. Este vorba despre modificarea uh, unei decizii, uh, reglementarea Consiliului 1528 din 2007 privind excluderea anumitor țări de pe uh, lista regiunilor acelor state cu care am încheiat negocierile. Și David Martin este persoana care s-a ocupat de acest dosar. Poate că ne poți pune în temă după aceea. Continuăm discuțiile. Thank you, Chair, for your kind introduction. Mulțumesc, domnule președinte, pentru frumoasa introducere. Am discutat acest subiect deja de câteva ori. Acum voi încerca să îmi restrâng intervenția, dar aș dori să avem destul timp încât să putem vorbi despre chestiunile cheie de aici. Cred că există și niște înțelegeri, niște înțelegeri care m-au făcut să am o poziție mai aspră în ceea ce privește acest dosar în ultimele săptămâni. Există o propunere de a se renunța la uh, textul pe care îl avem din partea, o, din partea Organizației Mondiale a Comerțului, unde există o listă cu țări care au beneficiază de preferințe în ceea ce privește piețele. Propunerea de este de a renunța la anumite preferințe și ar afecta 17 țări care ar urma să fie excluse din această schemă și ar urma să fie înlocuite probabil prin, uh, prin SGP sau cu nimic în unele cazuri. Cred că e important să înțelegem contextul în care este făcută această propunere. Eu, ca membru acestei comisii, am mers în Kenya, am mai mers și la Comitetul Regional din uh, Zambia, uh, am, uh, am participat la diferite reuniuni, am discutat cu foarte multe din Africa, dar și cu reprezentanți din Caraibe și Pacific. Cu toți cred că acesta este un act de agresiune din partea Uniunii Europene. Nu aceasta a fost intenția Comisiei, dar astfel a fost ea receptată de colegii noștri africani. Cred că e vorba de un uh, șantaj și de o situație în care nu se simt deloc confortabil confortabil. Au mai spus cu toții și că Comisia nu face decât să caute un acces pe piață. Noi cerem chestiuni cum ar fi cele legate de copyright, cele legate de achizițiile publice și vorbim despre niște acorduri foarte complexe. De aceea lor le este foarte greu să se încadreze în calendarul pe care l-am propus noi. Vreau să elimin câteva nelăburiri. Am discutat cu Robert foarte mult despre ele. El îmi tot spune, nu, nu putem să tot extindem și să tot extindem termenul limită. Uh, de fapt, cum i-am spus lui Robert, nici măcar nu exista un uh, termen limită. Aveam încheierea documentului în 2007, însă de atunci nu am pus nicio dată pentru încheiere. Apoi, anul 2014 a fost decis de comisie la nivel unilateral. Și mă voi întoarce la acest termen care e imposibil pentru mulți dintre partenerii noștri, nu se pot încadra în el. Dacă regulamentul intră în vigoare, și amendamentele trec, atunci se va fixa o dată, indiferent care este aceasta, unui are 2014 sau propunerea mea unui ianuarie 2016 sau alte date propuse de alte grupuri, odată ce apare în regulament va fi o dată fixă și nu, cum au spus unii, că noi ne tot răzgândim și tot amânăm acest termen limită. Nu, odată ce va exista regulamentul, termenul va fi bine stabilit. Eu am sugerat anul 2016. De ce? În parte, pentru că înțeleg argumentul Comisiei și că la un moment dat trebuie să ne aliniem Organizației Mondiale a Comerțului. Mai sunt și alte țări care nu fac parte din ACP dar uh, OMC-ul poate să se întoarcă spre noi și ne spus, să ne spună că nu ne-am îndeplinit obligațiile și că alte țări non-ACP vor începe să demareze acțiuni. Și că dacă nu facem acest lucru până la 1 ianuarie 2014, țările non-ACP vor acționa negativ. Nu cred că ar fi bine să ajungem în această situație dacă nu reușim să votăm amendamentele. Da, probabil ar trebui să stabilim o dată de, de compatibilitate cu OMC. De ce 2016? Dacă am alege anul 2014, cel sugerat de comisie, atunci, conform acestui studiu, pe care vi l-am arătat, noi nu sugerăm țărilor că își vor pierde preferințele până în, la 1 ianuarie 2014, însă acest lucru se va întâmpla pentru că există și un termen de iunie 2012, însă nu, aceste țări nu vor reuși să ratifice documentele până la 1 ianuarie 2014. Și dacă acest lucru se va întâmpla, atunci o parte din ele vor fi excluse dacă nu ratifică. De aceea nu cred că această dată poate fi atinsă. Trebuie să înțelegem că nu vorbim despre niște lucruri abstracte, ci acestea chiar au impact asupra țărilor. Kenya va fi probabil țara care are cel mai mult de pierdut dacă stabilim anul 2014. Își vor pierde preferințele tarifare pentru toate produsele, dar în special pentru flori. Și deci acest avertisment ar putea să fie dublu pentru el. Pe de o parte, Kenya va avea zero tarife pentru flori sau va avea tarife pentru flori, iar cel mai mare rival, Columbia, va schimba cumva locul cu Kenya. Deci uh, s-ar schimba total acest echilibru comercial dacă amendamentul trece. Namibia și Botswana. Problema lor nu are de a face atât de mult cu dorința lor de a semna sau nu, ci are de a face cu Uniunile Vamale din Africa de Sud. Acestea trebuie să facă un acord cu partenerii lor înainte să semneze un acord cu noi. Noi încurajăm uh, integrarea regională în acordurile noastre. Dacă și-ar pierde preferințele, atunci estimările pentru Namibia sunt undeva la 59 de milioane de euro pe an pierderi și vor crește tarifele pentru pește și carne de vită. Vorbim despre niște pierderi foarte mari pentru această țară. Nu toate elementele au legătură directă cu acest regulament, însă Namibia își va pierde o mare parte din fondurile europene de dezvoltare pentru următorul an. Deci, încă o dată, niște probleme foarte mari în ceea ce privește strategia de dezvoltare. Cred că vom fi văzuți ca acționând într-un fel neechitabil dacă vom cere, vom cere să nu existe un termen limită. V-am spus, propunerea mea este anul 2016, însă dacă nu obținem acest uh, amendament, atunci noi vom, nu vom fi pentru termenul de 2014, ci vom cere respingerea regulamentului și grupul meu politic mă susține. Mulțumesc, domnule președinte. Merci à notre rapporteur qui se radicalise sur Mulțumesc eh, raportorului nostru care se radicalizează de la un dosar la altul. Apelăm la raportorii din umbra, Christopher și apoi Helmut. Mulțumesc. Am să încep eh, prin a spune că David eh, Mă bucură când spune că recunoaște că trebuie să se termine odată cu această problemă. Trebuie să umplem acest gol. 2007-2014, o perioadă lungă, au fost foarte multe dezbateri dacă acest timp a fost bine folosit, dacă Dezbaterile, convorbirile avute au fost uh, constructive. Trebuie totuși să punem capăt, într-adevăr, acestei probleme. Este un motiv pentru care am fix, fixat uh, termenul de 2014. 1 ianuarie 2007 uh, a fost data impusă de GSP. pentru că această țară a devenit uh, din acel moment o țară cu venituri medii și a ieșit din sistemul de preferințe. Întrebarea se pune dacă odată ce au părăsit uh, schema de preferințe ar trebui să beneficieze de aceste facilități. În cazul Botswana avem o țară cu venituri medii și mari, au un venit pe cap de locuitor mai mare decât Bulgaria, de exemplu. Deci, haideți să uh, vedem despre ce este vorba. Eu cred că este o logică în spatele acestei, acestui termen 2014. Nu sunt de acord cu argumentul pe care l-am auzit uh, din partea unor țări din sistemul preferințe. Și anume că există uh, probleme la nivelul Organizației uh, Mondiale a Comerțului. Dacă fixăm o dată, atunci știm și noi și ei ce avem de făcut. Ce este de făcut? Dacă dar trebuie să ținem cont de faptul că accesul pe piață, doar accesul pe piață, nu uh, duce la creștere economică. Din păcate, nu există suficient interes pentru investiții și comerț cu aceste țări. Pentru a avea un pachet de dezvoltare bun, nu putem să ne concentrăm doar pe, sau să acordăm numai, accesul pe piață. Trebuie să avem o consecvență și să ne tratăm partenerii uh, în mod egal. Cred că termenul 2014 e un termen bun, și cred că avem nevoie de certitudine juridică. Pentru asta, 2014 e un termen bun. Nu trebuie să ne apucăm acum să speculăm dacă ar trebui 2015 sau 2016, ce riscuri ar implica aceste termene. Nu vreau să intrăm în aceste dezbateri. De aceea noi menținem acest termen. Nu are rost să mai discutăm dacă se pot găsi un compromis, dacă mai avem alte pârghii de negociere. Problema compromisului e puțin uh, dubioasă. Am stabilit ceva, haideți să ne ținem de acest termen, pentru că punctul nostru de vedere al PPE-ului acesta este. 2014. Și dacă nu reușim acest lucru, atunci uh, ne dorim o dată cât mai apropiată de 2014. Poate fi 2013, poate fi 2015, dar trebuie să fim consecvenți. Helmut Helmut Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e pentru prima dată că discutăm acest subiect, dar cred că astăzi. Trebuie să intrăm puțin în detalii și mulțumesc foarte mult raportorului pentru uh, faptul că ne-a expus conținutul acestui subiect. Vreau să fiu foarte deschis de la bun început, pentru că eu am propus într-o altă comisie să respingem această propunere și cred că colegul meu nu este surprins. De ce am făcut acest lucru? Pentru că nu vreau să comparăm merele cu perele, dar dacă vă amintiți, reuniunea la nivel înalt G20 din 2008 în, când erau culmea crizei financiare, a spus că este nevoie ca în anii următori să avem un regulament foarte limpede în contextul crizei economice și care să țină seama de evoluțiile pe plan global. Ieri am avut uh, am auzit care sunt concluziile reuniunii G20 în anul 2012 și cred că, cred că și la cinci ani după acea uh, primă decizie nu uh, există acel regulament clar. Dar știm foarte limpede care sunt țările care ar trebui să acționeze la modul cel mai responsabil în legătură cu evoluțiile economice în legătură cu aceste subiecte. Deci nu este clar o chestiune doar de relații comerciale, dar până la urmă e vorba de relațiile dintre țări dezvoltate și în mod special de statele ACP care așteaptă soluții. Dacă noi din țările dezvoltate nu găsim o abordare uh, corespunzătoare pentru a face față acestor provocări globale, uh, problemele nu vor putea să fie rezolvate, inclusiv în relația cu uh, țările noastre partenere, pentru că trebuie să le oferim și lor șansa de uh, a participa la consultări detaliate în interior și în relația cu partenerii europeni. Deci, eu Înțeleg abordarea lui David Martin când descrie background-ul, dar concluziile mele sunt diferite. Pentru că eu cred și am fost cu reprezentanții ai comisiei noastre în Kenya și în Zambia și ne-am putut face o idee despre realitățile de la fața locului. Noi trebuie să uh, ne preocupăm de toate problemele care apar în negocierea cu acești parteneri și trebuie și dacă vorbim despre noua strategie comercială a Uniunii Europene, trebuie să ne gândim uh, atât la interesele noastre, cât și la interesele specifice ale statelor africane în mod special despre care vorbim, de pildă comunitățile din estul Africii. Și trebuie să demonstrăm flexibilitate în procesul de negociere, respect uh, uh, inclusiv în ce privește uh, evoluțiile din toate statele ACP și în aceeași măsură să vedem dacă criteriile Organizației Mondiale a Comerțului sunt respectate să nu încercăm să ne forțăm partenerii să accepte uh, constrângeri care pot să aibă un efect nociv. Pentru că eu cred că noi trebuie să finalizăm negocierile în anul acesta, nu în 2014, deci e vorba de câteva luni și ă, asta ă, creează probleme pentru viteza dezvoltării economice interne. Trebuie de asemenea să ne gândim și la o perspectivă pe termen mai lung. Și în cele din urmă aș spune că stabilind un termen limită, uh, nu uh, este favorabil politicii de coeziune. Ne gândim la articolul 2.8 din Tratatul de la Lisabona, ar fi în detrimentul relațiilor dintre Uniunea Europeană și țările uh, în cauză. Eu cred că trebuie să păstrăm reglementările care sunt în vigoare în clipa de față. Aceasta ar fi concluzia opiniei mele. Doamna, Doamna Keller. Uh, Mulțumesc. Din moment ce ați vorbit despre politici pentru dezvoltare, așa cum apar acestea la articolul 208 din Tratatul de la Lisabona, acesta este cel care ne definește munca și acolo se vorbește de coerență în dezvoltare și toate țările trebuie să aibă acest scop și anume de reducere și eliminare a sărăciei. Așa că tot ceea ce facem ar trebui să se îndrepte spre asta apoi e un mare plus pentru coerența politică pentru dezvoltare dacă acest sistem de preferințe ar fi tratat într-un mod mai consistent. Deci argumentul dumneavoastră nu prea stă în picioare. Apoi, comisia care a făcut un aviz în ceea ce privește accesul la piață, comisia DEVE, ei au făcut un aviz în care recomandează comisiei INTA să nu voteze pentru ace această restricționare a accesului pe piață și nici acolo nu există niciun fel de termene limită. Argumentul de care s-au folosit ei e următorul. Amendamentul acesta duce la probleme în ceea ce privește integrarea regională a acestor țări, iar această componentă e una importantă și face parte dintre țelurile Uniunii Europene. Apoi, acest regulament privind accesul la piață va duce la o deviere la fluxurile obișnuite comerciale. Înțeleg argumentele țărilor africane și altor țări care se simt șantajate. Da, e impresia pe care o creăm modificând acest text. Însă dacă nu vă conving toate aceste argumente de dezvoltare, poate ar fi mai interesant pentru dumneavoastră să ascultați și alte probleme care au fost evidențiate la think tank-ul care a fost organizat. E unul foarte cunoscut, un think tank de aici din Bruxelles, care oferă avize care sunt folosite de Parlament de multe ori. Nu e instituție care aparține de verzi. Aceștia evidențiază două probleme. Prima dintre acestea, articolul 2.3b din regulament permite Uniunii Europene să retragă accesul pe piață doar dacă a existat un eșec în ceea ce privește rectificarea într-o perioadă, ratificarea într-o perioadă rezonabilă de timp, nu în cazul în care nu s-au făcut pașii pentru ratificare. Însă pe acești pași îi găsim în uh, propunerea Comisiei. Deci vorbim de un eșec de a ratifica într-o perioadă rezonabilă de timp. Însă Comisia ne spune că nu s-au făcut pașii necesari. Acest lucru apare în regulament. Și conform think tank-ului de care vă vorbeam, înseamnă că această propunere nu are un temei juridic. A doua problemă, sunt mai multe, dar mă voi limita la acestea două. A doua, în, comisia, în propunerea comisiei există o problemă mai importantă. Regulamentul 1528 din 2007, aici lipsesc dispoziții în ceea ce privește punerea în aplicare adică intră acum sub Convenția de la Viena în ceea ce privește legislația pentru tratate condițiile nu au fost uh, îndeplinite. Deci vorbim despre niște uh, dispoziții de punere în aplicare unilaterale care intră în conflict cu Convenția de la Viena. Aici există con stabilite condițiile când aceste condiții pot să fie sau nu încheiate și acest lucru nu s-a întâmplat. Nici acest studiu nu vine cu nimic nou. E din octombrie 2011, așa că ar trebui să știe Comisia că există acest studiu, că există aceste probleme, așa că aș dori să știu dacă au venit cu niște soluții în acest sens. Deci nu există doar argumente politice în ceea ce privește accesul la piață, ci există și niște probleme de formă legate de aceste amendamente. Mulțumesc! Just cum le, le... colegul Belder. Avem, uh, după câte se pare, o președinție rotativă a acestei comisii. Oricine dintre noi poate deveni la un moment dat uh, președintele Comisiei poate conduce lucrările. Aveți cuvântul. Aș vrea și eu să fiu uh, la prezidiu. Mi-am dorit întotdeauna chestia asta. Poate ar trebui să avem o femeie acolo, doamna Verde. Da. Este interesant uh, abordarea, pentru că vorbim aici de parteneriate și modul în care părțile negociază nu face din ele parteneri. Cred că mesajul este foarte clar. Măsurile luate până acum au avut un efect negativ, au enervat pe foarte multă lume, oamenii s-au simțit amenințați și a rezultat uh, un grad mare de neîncredere legat de acest termen de 2014. Noi, la Parlament, am putea, poate, să fim mai diplomați, mai calmi și să avansăm cu metode ce țin de un parteneriat veritabil. S-au spus multe despre abordarea privind sprijinirea, încurajarea cooperării. Acest lucru, mai ales în cazul Africii de Est, unde am putea să eh, ne trezim că Kenya desface aceste acorduri cu o situație foarte destabilizată. Iar destabilizarea este periculoasă. Dacă ne grăbim, nu vom avansa în niciun parteneriat. Sigur, lucrurile au fost amânate destul de mult și la colegii din întâlnirile ACP, uh, colegii îmi spun că uh, de foarte multe ori uh, Comisia a schimbat termenele limite, a schimbat obiectivele și acest lucru nu a fost constructiv. Negocierile au avut loc, dar de fiecare dată s-au schimbat uh, termenii probleme. Și se pare că nimeni nu înțelege că există unii miniștri care discută cu partenerii externi, dar au tendința să nu comunice guvernelor din care fac parte ce negociază. Deci informațiile nu sunt împărtășite, nu sunt uh, distribuite și acest lucru uh, nu face decât să îngreuneze problemele din punctul de vedere al negocierilor. Cred că miza este foarte clară, mesajul a fost înțeles, dar trebuie să vedem ce dată a fost stabilită. Și cum spunea și David, 2014 pentru legislație și punere în aplicare e un termen insuficient. Înțeleg că OMC-ul este mulțumit dacă stabilim o dată, dar nu are o preferință pentru o dată sau alta. Eu cred că trebuie să fie un termen limită pentru că asta face ca oamenii să se concentreze se apuce de treabă. Și de aceea cred că 2016 ar fi un termen mai bun, mai constructiv și mai apropiat de spiritul de parteneriat în care dorim să negociem cu partenerii noștri din lume. Mulțumesc foarte mult, doamnei Bader. Nu mai există alte înscrieri pe lista mea. Îi dau cuvântul acum Comisiei, șef de unitate, doamna Galina. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. O intervenție foarte scurtă. Vreau să clarific anumite aspecte. Dezbaterea a fost foarte interesantă și mi-a demonstrat că există anumite elemente care încă nu sunt foarte clare în propunerea noastră. Este vorba de acel waiver Organizației Mondiale a Comerțului în legătură cu procesul de la Cotonou. S-a obținut în 2001 și a expirat în anul 2007. Acum nu mai există um, în funcțiune acest tip de waiver, de eliberare de prevederi, derogări. Deci, care a fost rațiunea acestei reglementări? A fost foarte simplă, a fost o soluție de tranziție. Am văzut la sfârșitul anului 2007 că pentru anumite țări a fost foarte dificil să ratifice această înțelegere și atunci am decis ca pe cale unilaterală să încercăm să aplicăm cel mai generos regim uh, care funcționează în Uniunea Europeană, deci eliberarea de uh, obligații pentru aceste țări care au îndeplinit condițiile. Ne-am gândit că ar fi nevoie de un an, de maximum doi ani, hai să spunem cel mult trei ani dar până în 2014 va fi vorba de șase ani. Sunt puțin surprinsă că ideea este de a merge mai departe. Eu uh, nu vreau să mă bazez pe o incertitudine legală atâta timp. Trebuie să ne gândim uh, la implicații, pentru că de multe ori există rezerve față de a investi, fiindcă nu există chiar certitudine în legătură cu aceste țări. Eu cred că aceste țări în clipa de față se află în fața a trei posibilități de alegere. Pot să ratifice acordurile pe care le-au semnat în trecut, asta nu ar cere foarte mult timp, lucrurile ar putea să funcționeze uh, Uh, destul de repede, oricum până în 2014 este suficient timp. Poate că alte țări și-ar dori uh, alt tip de acorduri și noi, pentru a demonstra flexibilitate, uh, am spus acestor țări, da, putem aștepta ca acest semene acorduri să fie semnate, pentru ca după aceea să fie ratificate. Și lucrurile funcționează destul de repede. Sunt surprinsă de impresia negativă pe care o aveți dumneavoastră în legătură cu modul în care s-ar putea derula aceste negocieri. Și aș sublinia că, deși uh, ceea ce Uh, considerați dumneavoastră a fi uh, probleme care nu au fost discutate. Să știți că ele au fost discutate doar la solicitarea părților. Noi, în calitate de uh, reprezentanți ai Uniunii Europene, am decis așa. Și vă pot da exemple numeroase legate de flexibilitatea pe care noi am demonstrat-o. Trebuie să realizați că noi nu creăm vreun obstacol în legătură cu uh, orice tip de negociere. Dacă partenerii uh, au această dorință. Deci pot să ratifice acordul precedent, pot să solicite să ratifice unul nou și pot să mai spună că noi trebuie să fim tratați ca orice altă țară în curs de dezvoltare și în acest caz propunerile nu vor afecta statele în ce privește uh, taxele, impozitarea. Vorbim în principiu despre două țări, Botswana și Namibia, Uh, care nu intră în uh, lista rețelei GSP. Ele doresc să uh, fie să continue fostul acord, fie să ratifice unul nou. Dacă nu, atunci rămân în cadrul celor care se înscriu în acest sistem preferen general preferențial. Dar sigur că noi dorim să clarificăm lucrurile în legătură cu partenerii ACP. Deci nimeni nu poate să acuze Uniunea Europeană că nu a avut o atitudine generoasă sau că ar fi avut o atitudine răutăcioasă. Repet, nu ni se poate face acest reproș. Am fost cât se poate de deschiși, cât se poate de flexibili. Și aș mai spune că nu vorbim despre prevederi provizorii. Vreau să fiți siguri că propunerile din punct de vedere legal sunt cât se poate de oneste și corecte. Noi am vrea să ne bazăm pe o propunere foarte echilibrată vrem să-i menținem pe toți la bord, stabilind această limită 2014 este o atitudine cât se poate de generoasă din partea Uniunii Europene să fie așteptat 10 ani sau chiar mai mult. Noi putem înțelege uh, situațiile dificile, dar nimeni nu ne poate acuza că nu am acționat generos. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna Keller are o întrebare. Da, tocmai s-a spus că nu există niciun fel de probleme în legătură cu legalitatea problemelor, dar ați putea să uh, ne explicați lucrurile mai în detaliu, pentru că în ce privește relația cu statele ACP am menționat o serie întreagă de uh, chestiuni concrete. Noi în această după amiază sau mâine va trebui să votăm și am vrea să știm uh, lucrurile mai în profunzime. Dacă poate fi de folos, vreau să risipesc orice dubii de dragul clarității. Dar va trebui să intru în elemente um, tehnice. Prevederile conven Convenției de la Viena se bazează pe o anumită reciprocitate Asta înseamnă pe indicarea faptului că acordul a intrat în funcțiune. Ce vreau să spun? Că prin reglementările accesului la piață, ce am făcut noi a fost o aplicare unilaterală provizorie Prevederea ă, Convenției de la Viena, articolul 25, spune că doar dacă există gesturi de reciprocitate ă, se poate aplica, dar nu poți să ă, bați din palme și articolul 25 să fie respectat întru totul. Cunosc foarte bine Convenția de la Viena, dar ea nu poate să solicite unui partener ceva ce nu este aplicabil celuilalt. Și totuși noi am acționat unilateral. Deci, repet, unilateral. Am fost foarte generoși. Am mers mai departe decât ar fi trebuit și asta fără vreo derogare din partea Organizației Mondiale a Comerțului. Deci, după 2007, nici măcar nu a mai fost acoperiți din punct de vedere legal. Acest act unilateral pentru a spune deschis nu poate fi pus sub semnul întrebării. A fost ce, pe de altă parte, ce s-a așteptat din punct de vedere politic din partea noastră. Eu sper că această explicație este uh, suficientă pentru dumneavoastră, nu vreau să complic lucrurile. Președintele, mulțumesc foarte mult. În cazul acesta mai dau cuvântul raportorului pentru concluzii. Mulțumesc, le mulțumesc tuturor colegilor și comisiei. Nu voi răspunde la fiecare dintre punctele menționate, ci la câteva. Comisia are dreptate că nu mai există o liberare de derogări din partea OMC încă din 2007. Nu am vorbit cu toate țările care fac parte din OMC, dar am vorbit cu o parte din țările în curs de dezvoltare și le-am întrebat dacă se gândesc să întreprindă acțiuni și până acum nicio singur, nici măcar o țară nu mi-a spus că are de gând să demareze vreun fel de acțiune. De aceea aș dori să știu dacă Comisia ne poate spune ce fel de țări doresc să demareze acțiuni în cadrul OMC. Dacă reducem această dată, atunci cred că, într-adevăr, niciun fel de parte nu va demara niciun fel de acțiune. Noi le-am dat asigură că această situație temporară va ajunge până la urmă la un final și sunt de acord cu domnul Scholz în analiza făcută, însă nu și cu concluzia pe care a tras-o în ceea ce privește respingerea. Eu cred că trebuie să stabilim o dată astfel încât să ne asigurăm partenerii. Apoi, voi ignora comentariul făcut de comisie prin care ne spune că nu ne forțăm partenerii să negocieze în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, accesul la servicii sau achizițiile publice. Noi am mers în Kenya și colegii mei sigur își amintesc, acolo comisia ne-a dat exact aceste informații, apoi am discutat cu șeful de negocieri din Kenya și cu ministrul de comerț și el ne-a spus, nu, toate aceste elemente sunt pe masă în discuțiile cu Uniunea Europeană și chiar ne cer să facem aceste lucruri. Apoi Comisia spune, nu, nu facem presiune în ceea ce privește aceste subiecte, dar le-am adus în discuție. Deci e clar că vorbim de o chestiune de interpretare și anume ci, ce se negociază și ce subiect, asupra căror subiecte se face presiune acum. Și dacă facem aceste presiuni, atunci da, dăm această impresie că dorim să tratăm aceste subiecte în detaliu. Christopher a vorbit și el despre aceste elemente. Eu cred că, într-adevăr, unele dintre ele ar putea să ajute la dezvoltare, o parte ar trebui să fie puse în discuție, dar există o diferență foarte mare între niște negocieri bune în ceea ce privește aceste chestiuni și în ceea ce privește accesul pe piață. Le-am cerut lucruri foarte mult, le-am cerut foarte multe partenerilor dacă ar trebui să negocieze și pe aceste elemente, pentru că e vorba despre niște chestiuni tehnice dificile pentru ei. Un alt punct la care vreau să răspund comisiei e următorul. Opțiunile pe care le au țările ACP. Da, pur și simplu ratificarea este o opțiune, încheierea procesului de ratificare. Nu vreau să mă tot iau de Kenya, dar e cazul pe care îl știu cel mai bine pentru că am fost în vizită acolo. Dacă Kenya ratifică, și celelalte țări est-africane nu uh, fac același lucru, atunci se va ajunge la o tulburare a pieței din această zonă. Și noi nu încurajăm așa ceva, noi încurajăm solidaritatea. Celelalte țări nu vor pierde președin, ă, niciun fel de preferințe, de aceea nu se află sub aceeași presiune sub care se află Kenya acum. Și am discutat nu doar cu Kenya, ci și cu alte țări, cu Zambia, de exemplu, iar în Zambia poziția este destul de diferită. Cum aș putea să spun? O parte din ei chiar se bucură de situația în care se află Kenya, pentru că, dacă, pentru că așa ei ar obține un avantaj competitiv, pentru că comerțul ar merge dintr-o dată dinspre Kenya spre țările învecinate. Așa că intră în acest joc foarte multe elemente care afectează negocierile. Însă sunt foarte conștient de faptul că trebuie să ajungem la o etapă finală și de aceea eu am cerut această dată mult mai realizabilă de 2016. Mulțumim, spune președintele. E clar ce ne-a sugerat raportorul. Mâine vom vota și apoi cred că vom reuși să luăm o hotărâre. Este foarte important să le dăm un semnal clar partenerilor noștri. Foarte bine și cu asta încheiem punctul 8 de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 9 și anume la activitățile grupurilor noastre de monitorizare. E foarte important să avem aceste informații aici, astfel încât grupurile de monitorizare să nu se îndrepte, să se îndepărteze prea mult de comisia noastră și să aibă o viață separată. Între timp uh, s-a întâlnit un singur grup de monitorizare și anume cel pentru America Centrală, așa că îi dau cuvântul raportorului nostru acum. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând, Aș dori să uh, le mulțumesc colegilor mei pentru ultima reuniune, președintelui care a coordonat ultima misiune. Eu nu am putut să ajung acolo pentru că zborul meu fusese anulat. Să vă explic cum stau lucrurile cu acest acord de asociere între Uniunea Europeană și America Centrală. La început am decis că din această comisie vor fi două documente, unul interim conform regulii 50 și apoi un document de consimțire. Sperăm că la Coreper uh, se va discuta acest acord mâine, iar la data de 27 și Consiliul va aproba aceste documente. La data de 28 și 29 iunie ar trebui să existe o ceremonie de semnare a documentului în Honduras. Deocamdată avem un proiect de document, acesta trebuie să fie finalizat și formalizat împreună cu Comisia și cu Comisia FED. Vorbesc despre cele două documente, cel interim și cel de um, consimțire. Acestea se vor discuta la data de 12 iulie în comisia noastră și atunci vom stabili și un termen de depunere a amendamentelor. Apoi sperăm că vom vota la reuniunea din septembrie a INTA. Sperăm că atunci vom put și sperăm că vom muta pe ambele documente în octombrie și că vom putea vota și asupra ca clauzelor de salvgardare la una dintre sesiunile plenare din luna septembrie serviciile juridice au găsit niște probleme orizont, juridice orizontale care afectează o parte dintre acorduri, printre care și acest acord de asociere dintre Uniunea Europeană și America Centrală. Se pare că din fericire, există voință instituțională și politică din partea Comisiei, astfel încât să ajungem la o soluție acceptabilă, o soluție pe care noi putem să o acceptăm și astfel probabil vom putea să mai punem niște clauze la lista cu clauzele de salvgardare. Altfel nu există probleme majore, dar vă stau la dispoziție pentru orice. Vă mulțumesc foarte mult! Președintele Văd că nimeni nu dorește să ia cuvântul, așa că, domnule raportor, probabil ne mai puteți spune o dată despre legătura dintre raportul interim și cel cu clauzele de salvgardare, pentru că știm că avem acordul, avem regulamentul privind clauzele de salvgardare și aceste două documente sunt bazele pentru viitoarele acorduri. Da, în ceea ce privește clauzele. La 12 iulie ar trebui să votăm amendamentele în această comisie. Apoi vor urma discuțiile tripartite și asupra clauzelor se va vota în luna octombrie. Votul în INT ar fi trebuit să aibă loc în același timp cu votul din sesiunea plenară. Dacă ar fi mai rămas niște probleme nerezolvate, astfel ne-am fi putut asigura că acestea vor fi abordate. Bine, spune președintele. Atunci închidem și acest punct de pe ordinea de zi și vom trece la reuniunea coordonatorilor. Îi rog pe toți aceia care nu au dreptul să rămână în sală să părăsească sala.